come out. Pan przewodniczący! Oh, yeah. Yeah. Um, let me start. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș vrea să încep cu un scurt anunț. Condamn cu tărie atacul comis de Republica nord împotriva insulei Yangpeng, aparținând Coreei de Sud. Sunt deosebit de îngrijorat din cauza evenimentelor care au avut loc în ace această peninsulă. Folosirea forței armate nu va rezolva nimic și pierderea de vieți omenești trebuie evitată cu orice chip. În peninsula coreeană și, în general, țările din regiune trebuie să facă eforturi pentru a reconstrui încrederea reciprocă. De aceea, salut comunicarea președintelui Lee Jung-bak, care spune că guvernul Coreei de Sud va face tot ce va putea pentru a evita o escaladare a situației și declanșarea unui război. Lansez un apel către poporul Coreei de Nord pentru a înceta ostilitățile și să se abțină de la orice fel de activități cu un asemenea risc. Armistițiul trebuie respectat în întregime de uh, Republica nord Acum